extindere și prima explicație o vom primi din partea domnului Preda. Mr. Preda. Domnule Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să subliniez înainte de toate calitatea efortului făcut de domnul gabriele albertini pentru construcția moțiunii

Mulțumesc, doamna președinte. Explicația de vot se referă la voturile delegației spaniole socialiste referitor la Kosovo. Ratifică nerecunoașterea internațională a Kosovo ca un stat independent prin această declarație unilaterală de independență. Mulțumesc. Thank you, Mr. Weigel. Mulțumesc, domnul Weigel. Okay. Mr. Weigel is not there, I think. Okay, uh... Se pare că nu este în sală. Domnul Stoianov. Mr. Stoianov? Da, tuc Sunt благодаря, госпожо председател. Гласувах против. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am fost împotriva strategiei de extindere, pentru că este mult prea generoasă în ceea ce privește progresele Turciei față de criteriile de la Copenhaga. Dragi criteri, Cred că trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna că Tur- în Turcia, acum numai puțin de 100 de ani, s-a comis un genocid împotriva altor națiuni. Și astăzi, în continuare, se comite genocid împotriva unor grupuri. Și politicienii sunt foarte mândri. Acum 20 de ani, Turcia sponsoriza organizații teroriste, exporta terorism. Și în continuare, are relații foarte strânse cu organizații teroriste. Dacă dorim să avem un stat membru în Uniunea Europeană care să sponsorizeze terorismul, bine, atunci votăm pentru aceasta. Eu sunt împotrivă. Mulțumesc, domnule Stoianov, spune președintele și acum are cuvântul domnul Tacula. Yes. Äänestin tämän mietinnön puolesta și eu doream să spun că am votat în favoarea acestui raport, însă în acest context aș dori să subliniez o chestiune foarte importantă. În calitate de Parlament European și Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm că acele criterii de la Copenhaga vor fi uh, respectate și acest lucru este valabil pentru toate țările care doresc să devină membre ale Uniunii Europene, candidate. De aceea, drepturile omului, libertatea de exprimare, toate acestea trebuie să fie respectate și astăzi am votat și pentru drepturile femeilor în condițiile în care femeile au dreptul la o viață fără violență. Din acest motiv, trebuie să ne asigurăm că drepturile femeilor și copiilor vor fi respectate și trebuie să se aplice tuturor țărilor. Din acest motiv, aș dori să subliniez Turcia, să scot în evidență. Turcia trebuie să facă niște reforme foarte rapide, astfel încât să fie gata să devină membru al Uniunii Europene și nu cred că acest lucru se va întâmpla, cel puțin în timpul vieții noastre. În orice caz, trebuie să nu pierdem de vedere criteriile de la Mulțumesc, domnule Tacula. Și ultimul vorbitor, domnul Castla. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, și eu am votat împotriva acestui raport pentru că sunt de părere că mai întâi Turcia trebuie să îndeplinească toate criteriile înainte să putem să dăm o declarație atât de pozitivă ca aceasta. Mai ales aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că disputa cu privire la frontiere nu a fost în continuare rezolvată între Cipru și Turcia și ocuparea ilegală a Ciprului de către Turcia este în continuare un fapt real. Nu am votat însă împotriva celorlalți candidați la Uniunea Europeană. Mă gândesc aici la statele din Balcan, pe care vreau să-i salut cât de repede în acest Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Casun. Și acum vom asculta explicațiile de uh, vot cu privire la eradicarea violenței împotriva femeilor. Domnul Casmarec. Panie przewodniczący, wstrzymałem się w głosowaniu nad tą rezolucją. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, eu m-am abținut la votul acestei rezoluții, deși subiectul discutat este foarte important. Însă nu văd de ce chestiuni precum violența împotriva femeilor, ar trebui să fie amestecate cu uh, dreptul de reproducere. Și știu că se acuză Biserica Catolică ca fiind un opresor al femeilor și acest lucru este absurd. În Polonia nu există uh, avorturi, nu există căsătorii false și nu există uh, incest. Femeile nu sunt discriminate și uh, de către lege și nu sunt subiectul uh, violențelor. Violența este condamnată de către reprezentanții autorităților și de către reprezentanții Bisericii Catolice. De aceea m-am abținut. Mulțumesc, domnule Kaczmarek. Are cuvântul domnul Moti. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. am votat pentru propunerea de rezoluție în legătură cu eliminarea violenței împotriva femeilor și am dedicat votul meu celor șapte milioane de femei italiene care suportă în fiecare an, sunt victime ale violenței din partea bărbaților și, firește, dedic, dedic acest lucru și tuturor femeilor din Europa care sunt victime ale aceluiași fenomen. Noi suntem tentați să credem că este un fenomen care se limitează la cultura noastră, să trebuie spus însă că violența împotriva femeilor este este realizată mai ales în, uh, în interiorul căminelor și acest lucru ne interesează. Femeile sunt uneori în vârstă și când sunt în vârstă au mari probleme în a se apăra singure, așa încât nu trebuie să uităm și de aceste femei, deoarece violența nu e doar una fizică, ci și o violență culturală și ar putea să ia și forma unei lipsiri de libertate de mișcare. Și în mod deosebit, femeile, chiar înainte de a fi mature, când erau copii, au fost și atunci agresate și întotdeauna o, o tânără, o fată agresată își pierde bucuria de viață. De aceea cred că de acum înainte Parlamentul nostru trebuie să ia măsuri pentru ca acest, uh, acest rezoluție să nu rămână doar la stadiul de bune intenții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Moti. Are cuvântul acum doamna Eck. Frau Kollegin Eck. Doamna Eck. Sie haben das Wort. Aveți cuvântul. Herr Talman, Mulțumesc, domnule președinte. Violența împotriva femeilor este o problemă gravă în Europa, dar și în restul lumii. Chiar și în Suedia, cu 9 milioane de locuitori, 380 de femei sunt abuzate în fiecare zi. O cincime din populația femeilor este supusă violenței și 45% dintre femei între, în vârsta între 60 și 64 de ani au fost agresate odată. Aceasta este o situație foarte gravă și cred că acest, un astfel de fapt îți afectează integritatea pe toată viața. Femeile trebuie să aibă posibilitatea de a-și uh, impune integritatea și trebuie să facem ceva pentru ele. Iar acțiunile noastre ne arată că în continuare mai avem multe de făcut pentru lupta pentru egalitatea de gen în acest sens. Mă bucur de aceea că avem rezoluția aceasta pentru lupta împotriva violenței femei, împotriva femeilor și cred că comisia noastră trebuie să-și ia res, uh, responsabilitatea pentru această propunere. De asemenea, Comisia Europeană ar trebui să facă propuneri noi pentru a putea rezolva această problemă. Mulțumesc, doamna Ec. Are cuvântul acum doamna Corața Bildu. Thank you, Mr. Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă spun că am votat în favoarea acestei rezoluții cu tot, tot, din tot sufletul, pentru că trebuie să ne unim forțele din toate grupurile politice înspre un scop comun, să denunțăm și să conștientizăm publicul în ceea ce privește violența împotriva femeilor și sunt foarte atentă la femeile care se află în țări unde există conflicte care trebuie să supraviețuiască acestor conflicte în Bosnia-Herzegovina și în Darfur și în alte părți ale lumii. Știu că acum avem un instrument extraordinar pentru a trece de la cuvinte la fapte. Prin programul de la Stockholm aș dori să spun, mulțumesc uh, președinției suedeze pentru faptul că au inclus acest subiect de luptă împotriva violenței uh, cărora sunt supuse uh, femei în programul acesta de la Stockholm și așteptăm cu nerăbdare implementarea concretă a acestui program. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Mai am o persoană înscrisă la cuvânt pentru explicații de vot la această temă. Este vorba de domnul Geopro. Vreau să vă amintesc însă că anunțarea la cuvânt pentru explicațiile de vot trebuie să îmi parvină înainte de desfășurarea dezbaterii pe această temă, de explicațiile de vot în sine. Voi accepta însă de acum încolo, voi accepta de data aceasta această excepție, dar după aceea nu voi mai face această excepție. Vă rog, Dumnezeu, opo. Ah, colegi Țiopo. Domnul Zobro. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem podkreślić, że temat domnule președinte. Aș dori să spun că violența împotriva femeilor este o chestiune de maximă importanță și aș dori să salut faptul că Parlamentul European s-a ocupat de această problemă și, în mod deosebit, ar trebui să acordăm atenție problemei pe care reprezintă formele de violență cele mai agresive, genul de violență sexuală împotriva femeilor. Și în anumite state membre nu întotdeauna se ajunge la soluții corespunzătoare în justiție. Există de multe ori o serie de sentințe care nu sunt suficient de ferme îndreptate împotriva celor care comit astfel de fapte, așa încât de multe ori femeile nici măcar nu îndrăznesc să-și denunțe agresorul. Și acest uh, lucru uh, nu face altceva decât să reducă și să ascundă numărul astfel, unor astfel de infracțiuni. De aceea trebuie să scoatem la lumină toate aceste fapte de violență comise împotriva femeilor și, în mod deosebit, faptele de violență sexuală. Trebuie să ajungem la o mai mare uniformitate a sentințelor și la un grad mai mare de siguranță pentru femei. Aș dori să reiterez că nu am putut vota în favoarea propunerii de rezoluție pentru motive care țin de ideologie și, în mod deosebit, în ceea ce privește privește ceea ce se spune despre avort. Președintele intervine, mulțumesc și cu aceasta am încheiat acum uh, dezbaterea și explicațiile de vot cu privire la această rezoluție, iar acum trecem la următorul punct care se referă la pirateria în largul coastei somaleze. Are cuvântul acum domnul Wojciechowski, dar pentru uh, un punct de procedură? Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să dau și eu o explicație de vot cu privire la um, mediul fără fum de tutun. Foarte scurtă explicația mea. Da, vă rog foarte mult să respectați regulile, pentru că, stimate coleg, regulile sunt următoarele. Vom trece de la o temă la alta, așa cum am făcut până acum, am discutat acum despre violența împotriva femeilor și acum vorbim despre soluția politică în ceea ce privește pirateria în Somalia, deci una după alta. Uh, iar la explicațiile de vot, pentru acest punct, domnul Pontes dorește să ia cuvântul. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid heeft tegen de ontwerpresolutie. Mulțumesc, domnule președinte. Partidul pentru Libertate a votat împotriva acestui proiect de rezoluție în ceea ce privește pirateria în largul coastei somaleze. Și aș vrea să vă explic de ce. Partidul pentru Libertate e de părere că supravegherea navelor în largul coastelor somaleze nu este o competență comunitară, ci ține de NATO. Uniunea Europeană nu are armată, nu are nimic de făcut în acea regiune a lumii, deci e o misiune care trebuie încredințată NATO. În plus de aceasta, Partidul pentru Libertate e de părere că uh, pe aceste nave comerciale trebuie să existe anumite persoane care să poată lupta direct împotriva piraților. Deci, da, trebuie să punem capăt pirateriei, însă nu în acest mod. Mulțumesc! Ähm, Vă mulțumesc, domnule Pontes. Aceasta a fost singura explicație de vot cu privire la rezoluția Somalia. Acum trecem la rezoluția mediile fără fum de tutun și dau cuvântul mai întâi doamnei Zaborska. Ďakujem pekne, pán predseda. Odporúčanie rady o nefajčiarstve Mulțumesc, domnule președinte. Recomandările Consiliului cu privire la mediile fără tutun încearcă să ajute statele membre în eforturile lor de a-i proteja pe cetățeni împotriva fumului de tutun. În conformitate cu regulile prevăzute de OMS și de uh, organizațiile internaționale, acesta este un pas foarte important. Eu, eu susțin și eu această propunere pentru că uh, Fumatul pasiv poate să ducă la boli cardiovasculare, la cancer, la um, alte boli foarte grave care au fost menționate în acest context și la scăderea fertilității la femei și bărbați, care nu este menționată la fel de des. În ceea ce privește criza demografică și uh, încercând în același timp să dezvoltăm metode scumpe de fertilizare, cred că ar fi mai simplu să uh, facem activități de conștientizare și să protejăm copiii noștri de efectele negative ale fumatului. Și am o rugăminte finală. O monitorizare consecventă ar trebui să includă și reacții la acțiunile industriei de tutun care încearcă să distrugă măsurile pe care le ia Uniunea Europeană împotriva fumatului. Mulțumesc, doamnă Zaborska, domnule președintele, domnul Domnul Furț are cuvântul. Domnul Fost, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să menționez două puncte legate de mediile fără fumat. Eu am votat pentru ca statele membre să aibă competență în acest domeniu, pentru că sunt de părere că este foarte important uh, că avem, pe de o parte, principiul de subsidiaritate și, pe de altă parte, nu avem nicio competență. Deci este important să înlăturăm această dihotomie. Sunt așadar pentru o schimbare a regulilor pentru ca să putem, într-adevăr, să spunem și noi ceva. În același timp, consider că nu este bine ca Uniunea Europeană, pe de o parte, să subvenționeze cultivarea tutunului și să ofere subvenții. Eu am votat, de altfel, pentru încheierea acestei subvenționări, pentru că, pe de altă parte, dorim dorim să punem capăt fenomenului fumatului în spații publice, cel puțin, deci trebuie să fim consecvenți. Dacă vrem să combatem mediile cu tutun, atunci trebuie să nu mai subvenționăm și cultivarea tutunului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Fos. Are cuvântul acum doamna Miss Carpo. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eh, colegi. Grupul CSU dorește reguli foarte clare și aplicabile pentru toată Europa în acest domeniu. În toată Europa nu înseamnă neapărat din Europa. În multe state membre există deja reglementări cu privire la protecția zonelor pentru nefumători și în alte state aceste regulamente sunt în curs. Însă eu nu sunt de părere ca majoritatea colegilor se pare din Parlamentul European, ceea ce mă bucură, că trebuie să implic, aplicăm o politică de la Bruxelles pentru protejarea spațiilor pentru nefumători, pentru că Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Noi nu suntem competenți decât pentru domeniul protecției locurilor de muncă din, uh, și condițiilor de lucru la locul de muncă. Eu mă gândesc mai degrabă la protecția copiilor și a tinerilor și mai ales pentru acest grup, cred eu că trebuie să creăm reguli care să nu se refere numai la protecția la locul de muncă. Iar aici statele membre au ceva de zis și eu am votat în acest sens și mă bucur că acest amendament a fost adoptat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamnei Weisgerber și acum are cuvântul doamna Harkin. First of all, I want to say that I Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că vin dintr-o țară în care s-a introdus interzicerea fumatului în locuri publice și în calitatea mea de uh, irlandez am susținut, deputat irlandez la vremea respectivă, am susținut acest vot. În Uniunea Europeană, totuși, trebuie să ținem seama de principiul de subsidiaritate și, într-adevăr, e vorba de un subiect care se referă la protecția sănătății și avem legislație deja în acest, uh, dom- în acest uh, domeniu, în ceea ce privește, spre exemplu, expunerea la unde electromagnetice. Dar știm că în statele acolo, unde, în statele membre unde există deja acest tip de interdicție a fumatului în uh, locuri publice, um, fumatul, consumul de uh, tutun a scăzut. S-a votat ieri, de asemenea, un, o altă legislație care, de asemenea, ține de principiul de subsidiaritate, de aceea trebuie să fim foarte coerenți în modul în care votăm. Și, în final, domnule președinte, Uh, aș fi vrut să mă refer și la anul european al voluntariatului și susțin propunerea Parlamentului ca anul 2011 să fie un astfel de an. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Harkin. Are cuvântul domnul Golniș acum. Domnule președinte, am ceva emoții când dau această explicație de vot, deoarece mama mea s-a născut într-o, în orașul Strasburg, unde se cultiva tutun și unde ă, locuiește tatăl meu. Și este vorba de o exploatație care tocmai s-a, s-a închis în momentul în care serviciile publice de fabricare de chibrituri și de tutun s-a transformat într-o pe acțiuni. Li s-a explicat angajaților că acest lucru nu va produce niciun fel de efect asupra locurilor de muncă. Și înțelegem astăzi cât de îngrijorate sunt alte alte ramuri ale serviciului public, ale funcției publice care se confruntă cu aceeași dificultate. De fapt, putem să întregem și să legitimăm lupta împotriva fumatului, firește, ale cărei efecte sunt nocive pentru sănătate. Dar, din păcate, producția franceză de tutun a dispărut, exploatațiile de tutun, exploatația de tutun de la Strasbourg s-a închis, iar fumatul continuă, proliferează în continuare, dar cu tutun importat din străinătate. Și acesta este motivul pentru care, din punctul meu de vedere, sprijin prețurile fixate pentru cultivatorii de tutun europeni, cu atât mai puțin că, cu cât este vorba de tutun produs în Europa, pentru că ar fi vrea să fie produs aici și nu importat din altă parte. Mulțumesc, domnule Golniș. Acum are cuvântul domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat totuși cuvântul la aceste explicații de vot. Eu susțin toate acțiunile pe care le-a luat Uniunea Europeană în domeniul luptei pentru un mediu fără tutun. Cred însă că aceste acțiuni nu ar trebui să se concentreze pe limitarea subvențiilor pentru producția de tutun și cultivarea de tutun. Eu consider că aceste culturi nu sunt legate direct de consumul de tutun. Dacă limităm sau eliminăm producerea tutunului, atunci Totuși, consumul va fi menținut prin import de tutun. Deci aceasta nu mi se pare o cale de a stăvili consumul de tutun în Europa. Cred că mai degrabă ar fi bine să încercăm, este ca și cum am încercat să limităm consumul de bere la tineri prin combaterea producerii de bere și a producătorilor de bere. Deci eu de aceea i-am susținut pe cei care au spus că producerea tutunului nu are niciun impact pe consumul. Mulțumesc, domnule Wojciechowski, aceasta a fost ultima explicație de vot cu privire la rezoluția despre mediile fără tutun. Trecem acum uh, la următorul punct și ultimul, ratificarea și propunerea în aplicare a convențiilor OIM pentru public. Doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte. Criza alimentară nu a afectat Uh, um, siguranța și pacea mondială și am susținut această propunere de rezoluție pentru că sunt convinsă că foametea din lume are uh, consecințe. Foamea este o problemă uh, la nivel economic, social și cultural, precum și în alte aspecte. Discuția a fost, de fapt, mai, mai degrabă tehnică și Uh, prezentarea făcută de domnul director Jacques Diu a fost una dezamăgitoare cum. Există foarte multe țări care nu și-au uh, asumat niciun angajament specific. Noi cu toții ne dorim ca foametea să nu fie doar un subiect pentru mass media, ci să fie un subiect care să fie rezolvat cât mai repede posibil și trebuie să ne împărtășim toate responsabilitățile și să dăm dovadă de solidaritate cu cei care se află în vremuri de restriște. Mulțumesc, aceasta a fost ultima explicație de vot și de aceea se suspendă ședința acum până la ora 15 și vă urez poftă bună.